Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, e o plăcere pentru mine să uh, particip la activitățile Parlamentului. Uh, la activitățile căruia am participat în ultimii 20 de ani, în două reprize. E un parlament pe care îl cunosc foarte bine, deci mă pregătesc pentru mandatul de comisar pentru afaceri economice și financiare, dar și pentru fiscalitate, pentru Uniunea Vamală, în comisia Jean-Claude Juncker. Uh, mă pregătesc cu mândria unei persoane care se pune pe deplin în slujba interesului general european. M-am pregătit cu modestie, dar și cu sentimentul că îmi revine o răspundere imensă în fața provocărilor uh, politice și economice pe care noi, uh, europenii, cărora trebuie să le facem față. Am o convingere politică profundă. Noi suntem Europa ultimei șanse. Această convingere s-a clădit în timpul uh, unei experiențe în care afacerile europene au fost întotdeauna în prim plan. Am fost uh, deputat european, am fost uh, vicepreședinte al Parlamentului European, am fost ministru pentru afacerile europene, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene în adunarea națională din Franța și în ultimii doi ani am asumat funcția de ministru al economiei și al finanțelor în Franța. Prin istoria mea, prin natura mea, sunt profund european. Din punctul meu de vedere, Europa este marea epopee politică a secolului nostru și cred că diferențele noastre ne îmbogățesc. Cred că apropierea popoarelor este o valoare. Cred că suntem mai puternici atunci când vorbim la unison. Și uh, am convingerea profundă că Uniunea Europeană ne-a permis să lăsăm în urma noastră trecutul tragic al continentului european. Chiar acum, cu emoție, peste tot se comemorează un secol de la uh, primul război mondial și 70 de ani de la uh, începutul eliberării de barbaria uh, nazistă. Ceea ce ne amintește ceva foarte important, respectiv că Europa s-a născut din acest haos, un haos care ne amenință, e la granițele noastre încă. Am rădăcini poloneze de la mama și românești de la tata. Eu provin dintr-o familie care uh, Uh, a uh, trecut prin peregrinările lumii de ieri de care vorbea Ștefan Zweig. Am, uh, vin dintr-o familie care a cunoscut tragedia Holocaustului. Reunificarea continentului nostru în 2004 și în 2007, la care am participat în calitate de raportor uh, pentru România, țara în care s-a născut pentru noi, deci această reunificare a reprezentat un moment istoric pentru istoria europeană a fi uh, actor al proiectului european în trecut și astăzi, dar și astăzi și pentru mâine, reprezintă pentru mine o valoare politică profundă și, cu permisiunea dumneavoastră, aș spune că are și o valoare prof- uh, personală profundă. În același timp, uh, știu că uh, tot mai mulți uh, concetățeni au, uh, nu au aceeași Imaginea despre Europa. Mulți cetățeni sunt uh, dezamăgiți, mai ales pentru că Europa, consideră ei, nu a, uh, i-a protejat suficient și nu a dus la, proiect, la, la progresele necesare. Faptul că mm, în Europa domnește neput, neputința economică și uh, uh ineficiența po- politică L-am constatat acest sentiment tot mai mult printre concetățenii mei, mai ales uh, printre muncitori. Dar nu depun armele. Doamnelor și domnilor uh, eurodeputați, nu putem să cerem cetățenilor europeni, tinerilor mai ales, să dea dovadă de răbdare. Cetățenilor afectați de către criza economică, tineri sau în vârstă, femei sau bărbați, în toate țările noastre, nu le mai putem uh, spune doar uh, că Europa înseamnă pace, o celebrare a păcii și a reconciliere între dușmanii de ieri, care, iată, astăzi au devenit uh, prieteni foarte buni în Europa. Nu, astăzi așteptăm uh, rezultate concrete și doresc, cu sprijinul dumneavoastră, să-mi aducă uh, contribuția la aceste rezultate. Bineînțeles că trebuie să fim în tabăra speranței și a voinței politice. Iată mesajul meu de astăzi și acesta va rămâne mesajul meu în timpul uh, acestui mandat la Comisia Europeană. Europa a permis progrese realizări în ultimii ani. Îmi amintesc de emoția pe care am simțit-o în sala de plen a Parlamentului European în 2004, când a avut uh, loc uh, extinderea. Îmi amintesc de nopțile albe de la Eurogrup și de la Ecofin în ultimii ani. Uh, am constatat atunci că exista o adevărată îndoială existențială care plana asupra Europei și în fiecare săptămână ne întâlneam tocmai pentru a evita uh, explozia Europei și falimentul băncilor cu ajutorul uh, foarte important, crucial al Băncii Centrale Europene, astăzi speculațiile cu privire la desfințarea zonei euro au luat sfârșit. Țările, uh, foarte multe țări au trebuit să facă uh, sacrificii foarte dureroase pentru popoarele noastre, dar au ajuns la liman. Uniunea bancară a fost lansată și va asigura o ter- pe, pe, pe termen lung o stabilitate financiară a Europei. Deficitele publice au scăzut în Europa. Zona euro continuă să se extindă. În ultimii ani am participat la toate aceste bătălii. Eu sunt un, euro, un, un european convins și sunt mândru de acest lucru, dar cred că trebuie să avem și modestia să recunoaștem că dacă stabilitatea financiară și bugetară uh, e uh, un imperativ absolut, suntem mai ales uh, trași la răspundere de către cetățeni în ceea ce privește progresul social, creșterea economică, ocuparea forței de muncă. Trebuie să evităm declinul economic al uh, continentului nostru și trebuie să luptăm cu toți împreună. Așa văd eu răspunderea care îmi revine. Așa văd eu cooperarea cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor deputați, mă bucur de faptul că astăzi pot să mă pun pe deplin în uh, slujba interesului general european. Sunt mândru de faptul că pot să lucrez la Comisia Europeană, care împreună cu Parlamentul European reprezintă miezul metodei comunitare și mă simt pregătit. Acest angajament și am discutat acest lucru cu președintele Juncker chiar după alegerile europene, mă bucur că pot face parte din echipa sa. Doresc să cooperez în cooperare strânsă cu colegii mei, cu vicepreședinți și cu comisarii, comisarii europeni. Pentru că va fi nevoie de inteligența tuturor și de hotărârea fiecăruia în parte pentru ca Europa să iasă din criza actuală. Sunt la dispoziția lor pentru a-mi aduce contribuția mea modestă în acest spirit de colegialitate care face forța unică a Comisiei Europene. Cunosc foarte bine rolul Comisiei Europene și al comisarilor și aș dori de altfel să salut cooperarea excelentă pe care în calitate de ministru uh, le-am avut cu cei doi decesori ai mei, domnul Ren și Semeta, dar și cu Michel Barnier, Barnier în uh, crearea Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, ne așteaptă foarte multe dosare importante pe care doresc să le finalizez cu sprijinul dumneavoastră și cu um, imperativele politice și democratice ale Parlamentului pe care îl cunosc atât de bine foaia noastră de parcurs comună, pentru că împreună vom coopera în următorul mandat de 5 ani, este foarte grea. Va trebui ca uh, economia europeană să fie relansată în slujba cetățenilor și a companiilor. Și deci avem nevoie de o direcție foarte clară. Nu o să precupețesc niciun efort pentru a duce această dublă luptă decisivă pe care trebuie să o ducem. În primul rând pentru a uh, stabili, uh, pentru a uh, păstra stabilitatea economiei și pentru a relansa creșterea. Aceste două principii cardinale nu trebuie să fie puse ca, uh, să se bată cap în cap. Trebuie să depășim uh, uh, diferențele personale sau de convingeri. Știm cu toții că fără reducerea deficitelor și a datoriei publice și private nu avem creștere, dar nu avem stabilitate și nu fără creștere economică. Deci avem nevoie de aceste două laturi. Deci, în fața dumneavoastră mi-au acest angajament. Trebuie ca regulile bugetare să fie respectate de către toate statele membre. Trebuie să facem acest lucru fără complezență, fără compasiune pentru unii, fără să ai trata pe toți prea uh, sever. Toate statele mici sau mari trebuie să fie tratate după aceleași reguli și după meritele lor proprii. Eu mă angajez să fiu un arbitru echitabil și imparțial pentru a ne asigura că toți, indiferent indiferent, insist asupra acestui uh, cuvânt, indiferent de proveniența lor, să respecte reguli uh, comune. De asemenea, trebuie să ne cunoaștem, să ne uh, regândim uh, mixul politic la nivel european. Consolidarea semestrului european în engleză, revizuirea strategiei Europa 2020 și liniile directoare anunțate de către domnul Jean-Claude Juncker ne dau o oportunitatea de a discuta aceste chestiuni foarte importante. Mă angajez să consolidez zona euro ceea ce înseamnă uh, aprofundarea arhitecturii instituționale și politice în funcționarea și instrumentele sale și continuarea extinderii înspre alte state membre care vor uh, respecta uh, criteriile europene. Am luptat foarte mult pentru moneda unică Europa, europeană în timpul crizei și împreună cu colegul meu Dombrovski voi face la fel pentru că consider, de fapt noi considerăm profund că moneda unică europeană are un viitor foarte bun. De asemenea, îmi iau angajamentul în fața dumneavoastră aici uh, să depun eforturi pentru a relansa creșterea economică. Nu putem și nu ar trebui să mai acceptăm pentru următorul an un scenariu cu uh, creștere zero. zero. Și la șase ani după începutul crizei financiare, Investițiile totale în Uniunea Europeană sunt astăzi cu 17% mai mici decât în 2007. Împreună cu colegii mei, voi uh, lansa acest plan de investiții de 300 de miliarde de euro anunțat de către Jean-Claude Juncker. Europa are nevoie de investiții urgente, atât publice cât și private, pentru a crea noi companii, noi societăți, noi locuri de muncă, dar și infrastructurile de care avem nevoie pe viitor. Voi depune eforturi pentru a atinge aceste obiective împreună cu colegii mei Katainen și Hill. De asemenea, nu trebuie speranța că întoarcerea la creștere economică va aduce mai multă justiție socială pentru cetățenii noștri. Trebuie să corectăm uh, nedreptățile create de către criza economică europeană, care uh, a adus prea multă suferință pe uh, continentul nostru. Și încă o dată nu putem și nu ar trebui să acceptăm rate ale șomajului care sunt de 11,2% în zona euro, care ajung chiar la 23,3% în rândul tinerilor. Creșterea economică trebuie să fie durabilă, sustenabilă, trebuie să creeze locurile de muncă ale viitorului, trebuie să readucă încredere în rândul tinerilor din Europa. Și în acest sens, Marian Tyson și cu mine avem uh, uh perspective, avem uh, un punct de vedere foarte asemănător. De asemenea, voi depune eforturi pentru justiție socială, pentru echitate și, de asemenea, îmi asum răspunderea pentru politica de uh, impozitare și politicile fiscale. În acest domeniu voi, considera, voi continua să combat uh, uh, paradisurile fiscale, evaziunea fiscală și uh, planificarea fiscală agresivă. E foarte important din motive economice, dar și etice. Trebuie să punem capăt secretului bancar în Europa. Și avem foarte multe eforturi de făcut în acest sens. Așa cum s-a hotărât la G20, schimbul automat de informații trebuie să, rămână, să devină regula de bară în Europa și la nivel mondial. Și aș dori să vă spun că voi depune toate eforturile în acest sens. De asemenea, voi sprijini cele 11 state membre care au hotărât să instituie această taxă pe tranzacțiile financiare prin cooperare consolidată. În calitate de ministru am sprijinit această inițiativă cu colegul meu Wolfgang Schäuble și voi continua să fac acest lucru în calitate de comisar european. Haideți să nu uităm nici uh, politicile vamale, care sunt foarte importante pentru protecția cetățenilor și pentru IMM-urilor în Europa, în această lume uh, globalizată. Trebuie să lansăm până în mai 2016 noul cod vamal al Uniunii Europene. Este o misiune foarte importantă pentru care voi coopera cu uh, colegii de la comisiile IMCO și INTA. Iată care sunt uh, dosarele pe care le voi uh, pregăti cu sprijinul dumneavoastră. Domnul Juncker își dorește o comisie mai eficientă, mai politică, mai coerentă și în cadrul acestei comisii aș dori să fiu garantul, păstrătorul interesului european, aș spune chiar al interesului economic european, gardianul uh, atent al regulilor noastre comune, cel care promovează inițiative care vor duce la creștere și la ocupare. Vă cunosc foarte bine pe dumneavoastră. Știu care sunt preocupările dumneavoastră. Sunt francez, sunt uh, social-democrat. Nu o să neg acest lucru, mă mândresc cu el, dar aș dori să vă spun pe șleau și în mod oficial aici că în funcțiile mele nu voi fi ambasadorul unei țări sau al unui partid o să fiu, așa cum mi a cerut dumneavoastră pe drept cuvânt, un comisar european dedicat misiunii sale, acționând cu imparțialitate și cu independență în ceea ce privește interesele private sau naționale. Împreună cu dumneavoastră doresc să uh, sprijin cauza europeană. Am spus că suntem Europa ultimei șanse, cred acest lucru. Proiectul european este un proiect minunat, dar ca orice proiect minunat uh, e în pericol și dacă nu avem uh, grijă ar putea să dispară. În acest context, voi coopera strâns cu Parlamentul European, împreună cu dumneavoastră, cu dumneavoastră cu toții, um, bazându-mă pe sprijinul esențial al celor două direcții generale care vor fi sub mandatul meu. Încercând să dialoghez și să ascult pe toți, Uh, voi uh, încerca să uh, intensific respectul pentru Parlamentul European în care am activat cu mândrie. Am foarte multă experiență în acest domeniu. Am fost europarlamentar, am fost ministru, știu cât de importantă responsabilitatea democratică este importantă în misiunea noastră și va fi un ghid călăuzitor în acțiunea noastră. Domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, doresc să fiu un comisar responsabil Uh, vă cer sprijinul dumneavoastră, încrederea pentru a face față provocărilor care ne așteaptă, în acest spirit, cu dorința de a răspunde la întrebările dumneavoastră, indiferent de uh, natura dumneavoastră, încep această audiere.